Okay, so with this we can uh, move on with our IMCO. Uh, și acum, dragi colegi, reluăm lucrările în format al Comisiei INCO. adoptarea ordinii de zi mai întâi, dacă aveți uh, observații, dacă nu, atunci ea se adoptă. După cum știți, reuniunea noastră se transmite pe internet și aș dori să menționez și că este acum uh, disponibil uh, și în noul nostru newsletter. Raport cu privire la negocierile interinstituționale în curs. Acesta este primul punct pe care îl vom aborda și înainte de a trece la ședința propriu-zisă, le mulțumesc colegilor din secretariat și consultanților pentru eforturile făcute ca să ne alimenteze lucrările ședinței de astăzi. Mulțumim foarte mult! Primul raport se referă la Actul European pentru Accesibilitate. Martin Lockhart este raportor. Martin, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața! Un raport scurt în legătură cu ce s-a discutat la primul trilog. Nu au fost prea multe surprize. Am avut o reuniune utilă. Mai întâi uh, am programat uh, următoarea reuniune pentru luna care vine. Discuția s-a purtat deci pe 5 martie și a fost o reuniune clasică. Am prezentat Parlamentul și poziția și prioritățile Parlamentului, același lucru l-a făcut și Consiliul. N-am avut, practic, negocieri propriu-zise la această reuniune, după cum de-al și așteptam, dar cred că e limpede pentru toată lumea deja că negocierile acestea nu vor fi ușoare, nimeni nici nu se aștepta să fie ușoare. Am arătat însă limpede că Parlamentul își dorește să obținem rezultate și progrese în acest dosar. E important să obținem niște rezultate, poate nu vom avea tot ce ne dorim, dar e important să avem niște rezultate pentru cetățenii europeni. Am să abordez elementele pe care le-am luat în discuție, nu neapărat într-o ordine specială, mai întâi domeniul de aplicare și cerințele de accesibilitate, în al doilea rând mediul uh, construit, construcția propriu-zisă, apoi operațiunile, serviciile de vânzări, un subiect despre care s-a discutat pe larg, anexa 1, derogările pentru micro-întreprinderi, o chestiune fundamentală din punctul meu de vedere, uh, poverile disproporționate, utilizarea unor standarde și, în fine, Marca CE, ultimul subiect. Acestea sunt chestiunile abordate și vă dați seama că multe subiecte vor fi supuse discuțiilor. Nu preconizez uh, o sarcină ușoară pentru nimeni, dar măcar ne putem aștepta, cred eu, la o atitudine destul de pozitivă din partea Consiliului. Există, din câte am putut uh, observa deja, unele linii comune între noi, Consiliu și Comisie. Este un prim pas, așadar sper ca până la urmă să putem obține niște rezultate bune. Pe aprilie 12, pe 12 aprilie va avea loc uh, următoarea reuniune. Este o reuniune la ordinea de zi a căreia lucrăm în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Martin, și pentru că văd că Dita nu e de față, trecem direct la ultimele informații la zi cu privire la negocierile pe marginea contractelor pentru furnizarea de conținut digital. Dosarul respectiv, doamna Tabert este raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, avem înainte un dosar foarte complicat. Și de vreme ce trebuie să supunem să ne supunem regulilor uh, articolului 55 din regulamentul de procedură uh, pentru ambele comisii, nu va fi ușor să facem progrese, dar facem progrese. Și am senzația că vom putea reuși, chiar în timpul președinției uh, bulgare, să ajungem uh, la o decizie intermediară. Și ar fi minunat să se întâmple asta. Am reușit să ajungem la un consens pe majoritatea temelor. Uh, avem niște compromisuri foarte solide. Rămân deschise trei puncte, puncte care nu sunt deloc neglijabile, dar de obicei aspectele dificile sunt discutate la final. Pe de o parte, se pune problema software-ului inclus în, în dispozitive, Uh, noi considerăm că acest uh, tip de software ar trebui să fie reglementat uh, de actul legislativ cu privire la conținutul digital. Consiliul și Comisia consideră că aceste software-uri ar trebui să fie acoperite de dispozițiile din directiva privind bunurile, Mm, repet, nu este neapărat uh, cea mai, soluția, uh, cea mai bună soluție din punctul uh, nostru de vedere. Mai mult decât atât, nu am putea accepta genul acesta de decizie. Bineînțeles, Parlamentul va rămâne solid pe poziții. Al doilea aspect este legat de termenele de furnizare. Noi ne, doream, ne dorim o armonizare țintită și completă. Consiliul consideră în continuare că armonizarea minimă este suficientă și uh, Consiliul pare să nu vrea să renunțe la această atitudine, la această idee. Este o problemă foarte gravă. Parlamentul este în continuare uh, legat până la urmă de uh, Uh, decizia luată de către comisiile Parlamentului European, uh, echipa de negociere luptă în continuare pentru armonizarea completă. Trebuie să recunosc că nu înțeleg neapărat poziția Consiliului, pentru că în afară de Regatul Unit și uh, de țările de jos, celelalte state nu au reglementări pe tema aceasta. Deci nu vorbim neapărat despre modificarea legislației naționale, ci despre crearea unei, pentru prima dată, a unei legislații legislației europene care să ducă la uh, beneficii susținute sau enorme pentru piața unică digitală. Deci nu înțeleg de ce uh, Consiliul este atât de încrâncenat, dar sper că în cursul negocierilor vom găsi o soluție de compromis. Săptămâna aceasta am discutat despre protecția datelor și importanța acordată acestui subiect. Știți prea bine că în Parlamentul European s-a discutat uh, acest uh, subiect. Comisiile au spus că e nevoie de dispoziții, uh, că trebuie să ne asigurăm că în cazul în care protecția datelor nu este respectată, această încălcare a legislației vigoare ar trebui să fie considerată ca defect. Inițial, Consiliul nu a fost de acord cu noi, dar pare să fie flexibil. Chiar dacă nu vom avea neapărat un articol pe tema aceasta, vom avea măcar un considerent. Și considerentul, așa cum este formulat el în momentul de față, este acceptabil. Și cred că ar trebui să acceptăm această soluție de compromis pentru a putea avansa pe celelalte teme. Mulțumesc! Thank you very much. Um, and then... Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la dosarul privitor la testul de proporționalitate, raportor Andreas Schwab. Ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ieri am avut un al, al treilea trialog cu președinția bulgară și am reușit să ajungem la un consens politic. Tocmai de aceea vreau să le mulțumesc din suflet uh, celor de la secretariat care au depus, depus niște eforturi susținute pe tema aceasta. Permiteți-mi să vă explic ce am reușit să obținem. În primul și în primul rând, Trebuie să recunosc că, la fel ca doamna Gebhardt, nici eu n-am înțeles tot timpul ce anume își dorește Consiliul, dar până la urmă totuși am reușit să ajungem la un compromis. Și anume, statele membre pe lângă reglementarea uh, uh, profesiunilor, vor rămâne în continuare competente uh, din, în ceea ce privește formarea formatorilor. Asta este scris în articolul 1. În al doilea rând, am stabilit împreună cu statele membre că profesiile medicale vor fi menționate nu doar în considerente, ci și în articole. Și uh, cerem un tratament special pentru aceste profesii. Pentru aceste profesii. Trebuie să fie luată în considerare atât regulamentul 100, uh, uh, articolul 180 din tratat, cât și uh, directiva privind form, calificările profesionale. Iată, asta am reușit să obținem. Inițial, com, Consiliul nu vrea deloc să vorbească despre aceste profesii medicale. Uh, după aceea, în ceea ce privește furnizarea de uh, servicii transfrontaliere, am reușit să obținem uh, niște date clare cu privire la ce este permisibil și ce nu este permisibil. A trebuit să modificăm ușor uh, considerentele. Am dat dovadă de compromis, de, de spirit de compromis, dar, din păcate, trebuie să recunoaștem că proporționalitatea nu este neapărat acceptată și pusă în aplicare de toate statele membre și tot Tocmai de aceea am făcut acest, uh, uh, această solicitare și anume testul de proporționalitate uh, trebuie întotdeauna să fie executat de către statele membre. În ceea ce privește implicarea opiniei publice, am reușit să obținem un mare, un mare consens și anume de acum înainte, în cazul uh, reglementării profesi, profesiilor, opinia publică va fi întotdeauna consultată și ce am mai obținut? Am uh, reușit uh, să impunem poziția Parlamentului European. Uh, Parlamentului European. Uh, N-am reușit să obținem perioada de transpunere de un an. n am uh, am ajuns la un consens pe marginea perioadei propuse de Consiliu și anume 2 ani. Și, uh, de asemenea, la articolul 6.4 uh, avem o, o listă a cerințelor. Această listă a cerințelor a fost cerută de către Consiliu, până la urmă am acceptat așa ceva. Uh, am uh, dorit de asemenea implic, im, sau stabilirea aici sau ținerea, luarea în considerare a jurisprudenței CEJ, dar, uh, din păcate, Consiliul s-a opus acestui uh, deziderat al nostru. Vom reuși totuși să includem un text uh, în acest sens în considerare, în considerente. Deci uh, sper că sunteți mulțumiți uh, de activitatea noastră, sper să ajungem repede în plen și să promulgăm acest uh, regulament. Then, um... Mulțumesc, Andreas. Și acum raportul privind codul de comunicații electronice european. Dita Hans este raportor. Dita, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte și pentru că este ultimul raport, am avut două reuniuni de trilog, pe 28 februarie și ieri. Discuțiile de pe 28 februarie s-au concentrat pe uh, drepturile utilizatorilor, multe dispoziții în această secțiune nu s-au finalizat încă. Problema ce servicii trebuie cuprinse în reglementare a înregistrat progrese în ce privește serviciile de comunicații personale. Problema armonizării, de asemenea, nivelului de armonizare rămâne deschisă, iar referitor la dispozițiile de fond, aici s-au făcut progrese importante, temele pendinte vizează tipurile de obligații care trebuie incluse în ce privește sistemul de avertizare publică, anumite elemente cu privire la serviciile de urgență, obligațiile must carry și dispozițiile privitoare la interoperabilitate. Ultimul trilog de ieri s-a concentrat pe obligația serviciului universal în special. Am intenționat, dar n-am reușit să discutăm și despre dispozițiile de acces echivalente pentru persoanele cu dizabilități. S-au făcut progrese importante, însă e nevoie de și mai multe progrese la nivel tehnic pentru a pregăti viitoarele discuții politice. În ce privește codurile intra-UE, Comisia s-a angajat să Uh, obțină să încerce să obțină un compromis în legătură cu rat, cu, cu uh, costurile de, pentru apelurile intra-UE. Nu avem însă un text în acest sens deocamdată, ceea ce arată că Comisia noastră și Parlamentul în ansamblul său va trebui să insiste pentru includerea acestui element în acordul final. E important să încercăm să încheiem acest dosar în timpul președinției bulgare, așa s-au exprimat și colegii și cred că putem să o facem. Mulțumesc foarte mult, Dita. Cu acestea cred că putem încheia uh, informațiile la zi cu privire la trilogurile în curs și ajungem la subiectul întrebarea, întrebării uh, cu solicitarea de răspuns oral în legătură cu um, cu încărcătoarele comune directiva privitoare la uh, radioechipamente. După cum știți, aici uh, se pune problema acestor încărcătoare comune care fac obiectul discuțiilor noastre de astăzi. V-aș aminti că directiva privind radioechipamentele permite Comisiei să adopte acte delegate în ceea ce privește încărcătoarele comune acesta a fost un subiect important pentru Parlament și întrucât Comisia nu a făcut uh, pași înainte în problema aceasta a încărcătoarelor comune, coordonatorii IMCO au hotărât ca noi, în calitate de Comisia IMCO, să transmitem Comisiei o întrebare cu solicitare de răspuns oral, permițând Comisiei să explice uh, care este situația de fapt. Voi da acum cuvântul comisiei, dacă reprezentantul acesteia se află în sală. DG Grow, vă rog, aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața. Am să vă prezint situația la zi a acestui dosar. Cum știți, Comisia promovează abordarea pe bază de voluntariat considerând că această soluție este cea mai potrivită, probabil, pentru a îndeplini obiectivele comune, fără a se constitui într-un obstacol în calea evoluției tehnologice. Din experiența memorandumurilor uh, anterioare uh, de înțelegere, avem uh, această, am adoptat această abordare. Deci este o abordare uh, pe bază de voluntariat. Am discutat cu părțile interesate, am avut mai multe uh, întruniri. Industria însă și-a publicat un nou memorandum de înțelegere, iar noi considerăm că e momentul să avem în vedere și o abordare bazată pe reglementare. Între timp însă am luat măsuri pentru a ne asigura că piața încărcătoarelor este uh, funcțională și că respectă regulile de siguranță aplicabile din uh, directiva de resort. Deci am arătat autorităților de supraveghere a pieței care uh, se ocupă de punerea în aplicare a directivei voltaj uh, redus să ia măsurile necesare pentru corecta ei aplicare. Vă stau așadar la dispoziție pentru orice întrebare ați avea. Mulțumesc foarte mult! Cu acestea ajungem la întrebările din sală. Doamna Sabine Verain pentru PPE. Vă mulțumesc! Am tot discutat în ultima perioadă despre punerea în aplicare a dispozițiilor de reglementare. Am pus întrebarea aceasta Comisiei Europene. Am tot auzit că, iată, din păcate, nu am reușit uh, să transformăm în realitate acest încărcător comun pe care l-am promis uh, cetățenilor europeni, măcar atât, dincolo de toate celelalte dispoziții menite a crea un uh, mediu competițional echitabil. Vreau să întreb uh, Comisia Europeană când anume va merge înainte în direcția creierii acestui încărcător comun? Cum anume îl va promova? Mulțumesc, doamna Chebar, din partea SID. Mulțumesc, doamnă președinte. Am terminat discuțiile pe marginea acestui act legislativ cu patru ani în urmă și chiar pe vremea aceea deploram faptul că Comisia Europeană așteaptă acțiuni voluntare din partea industriei. Noi nu ne doream așa ceva, spuneam clar că un caracter obligatoriu este esențial. Și iată, la patru ani distanță, Comisia Europeană în continuare uh, mizează pe bunăvoința industriei, chit că bunăvoința aceasta nu există. Știm asta și a tot amâna și a tergiversa este inacceptabil. În pregătirea acestui dosar am auzit că Comisia Europeană uh, Uh, consideră că e vorba despre un încărcător uh, pentru telefoanele mobile, nu pentru alte dispozitive, pentru că în această directivă se vorbește în special despre telefoanele mobile, dar în special nu înseamnă exclusiv. Și în momentul în care am creat acest act legislativ nu existau tablete, deci nu le puteam numi. Și tocmai de aceea am pus această teză în special, pentru că ne gândeam că te- tehnologia va evolua evolua. Și ne gândeam că odată ce tehnologia va evolua, uh, va fi creat uh, acel încărcător comun și va fi acceptat și folosit acest încărcător comun, uh, nu mii și mii de încărcătoare. Vorbim veșnic despre protecția mediului înconjurător, despre economisirea materiei prime, materiilor prime care sunt atât de importate în acest context. Și cu toate acestea, iată, stăm cu brațele în sân. Nu se poate așa ceva. Trebuie să mergem înainte în uh, domeniul acesta. Cetățenii noștri așteaptă asta de la noi. Uh, cetățenii s-au săturat să aibă un sertar în care să pună uh, de fiecare dată când cumpără un nou dispozitiv, încă un încărcător. Sertarul e plin de încărcătoare, încărcătoare însă care nu mai pot fi folosite pentru că tehnologia s-a schimbat. E inacceptabil și trebuie să se schimbe lucrurile. Și prin urmare, stimată Comisie Europeană, nu e suficient să mizăm pe bunăvoința și uh, acțiunile voluntare din partea industriei. E inacceptabil. Să nu-mi spuneți că nu putem veni cu dispoziții obligatorii. În momentul în care am creat uh, sau am introdus catalizatorul pentru autoturisme, nu ne-am întrebat dacă aceasta este singura posibilitate, ci am stabilit că asta este singura posibilitate pe care o avem la dispoziție. Am ales catal- uh, catalizatorul, puteam să optăm pentru altceva, dar l-am impus pe ăsta. De ce catalizatorul e acceptabil, dar încărcătorul comun uh, nu este acceptabil când vine vorba despre telefonia mobilă sau telefonie în general și accesul la internet. Cred că trebuie să procedăm în același fel și pe tema aceasta și, prin urmare, cer Comisiei Europene să se achite cu mai multă responsabilitate de uh, răspunderi. Name of the... Mulțumesc foarte mult și în numele ECR aș dori și eu să adresez Comisiei o întrebare și anume, cum consideră Comisia că care va fi uh, impactul uh, încărcătorului Wi-Fi asupra acestor dispoziții cu privire la încărcătorul comun? Apropo de ce vorbeați mai devreme în legătură cu uh, evoluția tehnologică. Și acum, doamnă Hansova. Mulțumesc, domnule președinte, și eu speram să primesc mai, informații mai detaliate din partea Comisiei Susțin însă ideea utilizării actelor delegate și a abordării voluntare propuse de către Comisie, pentru că până acum se vede clar că nu s-au realizat, uh, nu s-au obținut rezultate. E important ca Parlamentul să susțină și reducerea deșeurilor prin numărul acesta mare de încărcătoare diferite pe care le are fiecare consumator acasă. Acestea fiind spuse, cred că a venit momentul să avem în vedere posibilitatea existenței a două tipuri de telefoane în uh, uh magazine, unele cu și altele fără încărcător. Toate trebuie să poată fi încărcate, dar uh, nu trebuie vândut automat cu încărcător. Lucrul acesta ar permite ca companiilor să adauge și alte uh, uh, funcționalități încărcătorului, cum ar fi opțiunea de încărcare rapidă. Mulțumesc! Dacă nu mai este nimeni care să dorească să intervină, dau cuvântul uh, comisiei. Mulțumesc. După cum am mai spus, noi avem în vedere o abordare bazată și pe reglementare. Vom evalua toate opțiunile aflate la dispoziție, la dispoziția noastră. De exemplu, apropo de domeniul de aplicare, trebuie să ne limităm doar la uh, telefoanele inteligente sau ar trebui să avem în vedere toate celelalte tipuri de dispozitive. De ce am insistat noi pe această abordare voluntară? fiindcă am considerat că este cea mai potrivită pentru a reduce fragmentarea și pentru a promova inovarea în același timp. În 2015 am avut un uh, studiu am, și în studiul acela se arăta că cea mai bună este această abordare uh, pe bază de voluntariat și că o abordare mm, uh, cu caracter obligatoriu ar fi trebuit avută în vedere abia eventual din 2017. E important să susținem Uh, soluțiile mai inovatoare, mai performante. Prin urmare, dacă vom alege abordarea de reglementare, trebuie să fim foarte atenți ca uh, opțiunea pentru care vom, uh, pe care o vom alege să fie cea mai dinamică, care să permită evoluția tehnologică. Vom avea așadar în vedere, le vom analiza toate aceste opțiuni, vom vedea care sunt soluțiile tehnice, care trebuie să fie Uh, domeniilor de aplicare, dacă să acopere doar telefoanele sau și celelalte dispozitive. Deja am inclus pe ordinea de zi a viitoarei uh, ședințe a grupului de lucru de resort uh, care va avea loc în data de 16 aprilie subiectul acesta. Apoi, încă o problemă legată de inovație opțiunea de reglementare pe care va trebui să o alegem va trebui să permită inovarea pe viitor, Și în ce privește acele încărcătoare wireless, e greu de prevăzut cum vor evolua ele, dacă pe viitor se vor limita doar la acele dispozitive aflate în vârful, să spunem, pieței, cele mai scumpe, cele mai sofisticate, sau dacă se vor generaliza. În orice caz, este important să fim deschiși la inovare și să nu, uh, să nu ne opunem, să nu reprezentăm un obstacol în calea evoluției tehnologice prin această nouă reglementare. Bun, vă mulțumesc pentru explicații. În timpul votului vom vedea dacă trebuie uh, din nou uh, abordată problema aceasta a întrebărilor cu solicitare de răspuns oral. Și acum vom suspenda această reuniune până la ora 11, când vom începe votul. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Ne revedem în sală la ora 11. Okay, um, welcome back um, everybody in our meeting. I see. Bun venit înapoi. Văd că e, suntem destul de mulți. Trecem așadar la vot. Însă, înainte de a trece la votul propriu zis, mi s-a solicitat să facem un Să facem un vot de probă. Da, dacă doriți să deveniți primare orașului Ghent, da sau nu, vă deschid uh, votul. And one more person has to vote. Ah. Mai trebuie să voteze încă o persoană. Okay, Marco Yes, I close the vote. And yes, I will, I will be uh, the mayor of again. <laughs> So. S-a închis votul. Bun. Totul pare să fie în ordine. Înainte să trecem la vot, trebuie să vă explic pentru că ambele regula, atât regulamentul cât și directiva sunt legate între ele, deci de aceea vom vota ambele dosare împreună, dacă putem spune așa. Deci vom vota în primul rând votul în bloc pe regulament, însă acest lucru are și consecințe pentru directivă. Deci, Conform rezultatului primului vot, vom trece imediat la votul final dacă e, are loc o respingere. Deci începem cu regulamentul. Începem cu votul unic în legătură cu respingerea am, atât a propunerii comisiei, a, deci a regulamentului, cât și a directivei. Deschidem votul. I close the vote. Am închis votul. Ok, close the vote. Am închis votul. 21 pentru, 14 împotrivă și două abțineri. Deci înseamnă că trecem la votul final pe ambele rapoarte direct. Votul este deschis. Two more people to vote. Mai trebuie să voteze două persoane. Două persoane care au cartelele introduse. Închidem votul. Votul final este 14 pentru, 22 împotrivă și o abținere. Pan, mm, îi dau cuvântul secretarului care vă va explica. Ați respins așadar propunerea comisiei ați respins propunerea comisiei, dar nu ați adoptat raportul care trebuia să meargă în plenară și care ar fi permis plenului să voteze pentru respingere. Deci înseamnă că acum nu există un raport și există posibilitatea fie de a uh, reîncepe de la zero sau de a nu face nimic. Mulțumim, Panos. Dau cuvântul acum raportorilor pe aceste dosare. Morten, avei cuvântul în primul rând. Mulțumesc, doamne președinte. Cineva mi-a spus dimineața aceasta că ieri s-a aniversat, uh, s-au aniversat 25 de ani de la înființarea pieței interne. Merită să sărbătorim acest lucru și speram că vom avea motiv de sărbătoare și astăzi însă nu se va întâmpla, nu vom avea un raport IMCO pe această temă, nu pot să spun că mă surprinde. Acest lucru putea fi anticipat de mult, însă eu ca raportor regret acest lucru am avut o oportunitate de a îmbunătăți um, o piață de bază de la pieței unice și trebuie să ne gândim la acest lucru în uh, următoarele luni și în perspectiva alegerilor din, de anul viitor. Um, este regretabil din punctul nostru de vedere. Îți mulțumesc, uh, Lin, și echipei pentru excelenta cooperare. A fost o plăcere și arată cât de bine se poate lucra cu un raport care nu este foarte bun de la început. Regret de asemenea că se pare că prea puțini oameni au citit raportul care era destul mult mai diferit de, decât comparativ cu punctul de plecare al comisiei. Mulțumesc și Ana Mariei și domnului Coferati pentru angajamentele lor am făcut, ați avut o contribuție foarte pozitivă la rezultatul final și ați, eh, v-ați luptat pentru piața internă. Acest lucru a fost, bineînțeles, eh, apreciat, eh, bine, din păcate nu cu rezultatul scontat. Mulțumesc și echipei mele, am lucrat foarte bine și poate vom avea vreun rezultat tangibil la un moment dat. Sperăm anul viitor. Vă mulțumesc, Morten. Voi interveni și eu ca raportoare pentru acest regulament. Aș dori să încep prin a mulțumi lui, în primul rând, lui Morten Dockegaard a fost o plăcere să conlucrăm, nu am făcut-o singuri, am avut mult ajutor din partea asistenților noștri, el, Claire, Susana din partea secretariatului, Alan și Thierry, sunt prea mulți pentru a-i menționa pe toți, îi mulțumesc tuturor pentru munca lor. Este păcat că nu am ajuns la un pas înainte în uh, încheierea pieței unice. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră, în special Ana, Ana Maria și lui Rosati pentru bună cooperare. De când, când am devenit președinte acestei comisii, credeam că cu toții lucrăm împreună în apărarea pieței unice și că încercăm să profităm de orice oportunitate pentru a merge înainte în piața internă în piața unică, pentru că este cel mai important să le putem arăta cetățenilor plus valoare Europei. De aceea sunt uh, dezamăgită în legătură cu anumite grupuri și eurodeputați care credeam că susțin Europa și că vor să arate plus valoarea uh, Europei pentru cetățeni. Nu au profita de această oportunitate. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în acest proiect și uh, cu acestea închidem acest dosar. Înainte de a trece mai departe, aș dori să dau cuvântul am, dăm cuvântul două persoane care doreau să intervină, Virgin de Rozier. Mulțumesc, Anis. După 15 luni, după propunerea de pachet pentru servicii a Comisiei, această au, au apărut modificări substanțiale, însă în acest pachet, propunerile pe care le-am respins astăzi, trebuie să vă spun, Uh, erau sortite eșecului de la bun început, pentru că uh, conțin o idee veche care a eșuat în trecut uh, la Parlament, tentativa de integrare a serviciilor. Acest lucru este principiul statului de origine. Și era inevitabil să ajungem la această respingere și, respingere și mă bucur se spunea că nu era în propunere, însă suntem într-un fel de suprarealism legislativ. Principiul statului, prin statului de origine și statul de, invest, de destinație uh, inversează povara probei. Stat, statul din, de origine era în, se, în, în Uh, inima acestei propuneri și nu din cauza că acum avem, lucrăm cu mijloace electronice, o idee veche poate să fie renuită. Acest lucru ar fi dus la dezbinarea Uniunii Europene, pentru că ar fi pus uh, uh, în concurență popoarele și regulile naționale Sper că Comisia va înțelege acest mesaj că nu este, pe calea, pe, nu este calea pe care trebuie să mergem dacă vrem să consolidăm coeziunea europeană și a pieței unice. Și este normal că Comisia IMCO se va pro, pronunța împotrivă. Deci uh, confirmăm o uh, decizie unanimă. Am respins de patru ori această inițiativă și vom continua Uh, să uh, continuăm în exact același sens. Bun, nu vom redeschide întreaga discuție acum, deci uh, doar cei care doresc să intervină în legătură cu rezultatul votului, fără să intre în detaliu pe acest dosar. Doamna Lahtemachi, ia consare. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Am fost raportare din umbră pe unul dintre aceste rapoarte și ați uh, uh, spus lucrurile greșit. Nu este o luptă între pro-europeni și non-europeni sau cei pentru intern, piața internă și în contra pieței interne. Nu despre asta a fost vorba la acest vot, pentru că cu toții suntem pro-europeni, însă de vreme ce patru comisii, ITRE, ECON și așa mai departe, au considerat că nu va aduce plus valoare, mi se pare uh, foarte corect să respingem această propună și propunere și să așteptăm una nouă la timp. Până când vor dispărea temerile legate de această propunere care nu au ajutat, da, nu ar fi ajutat deloc la stabilirea MM-urilor în diverse țări. Uh, mulțumesc comisiei care a încercat uh, din răsputeri să îmbunătățească propunerea, însă nu am putut să ajungem la un rezultat satisfăcător. Uniunea Europeană a creat uh, foarte multe legislație care, odată intrată în vigoare, nu are niciun fel de semnificație și doar îngreunează viața oamenilor. Dar mă bucur și datorită faptului că acest, această inițiativă a fost respinsă. Vă mulțumesc, iar acum dăm cuvântul Anei Maria. Mulțumesc, respect votul și opiniile colegilor mei. Însă, dacă ne uităm spre viitor, nu avem niciun plan B. Parlamentul a eșuat. Acest vot este un eșec al Parlamentului European de a îmbunătăți o propunere a Comisiei și să o transforme într-un serviciu pentru cetățeni. Nu am propus nimic mai bun, nu am propus nimic altceva. Nu am dat posibilitatea uh, la trialog să se ajungă la un rezultat pozitiv pentru cetățeni și știm că nu există nicio posibilitate ca Comisia să propună un nou text revizuit. Nu are timp în acest mandat. Deci, Parlamentul a fost o forță negativă pe o problemă care reprezintă 70% din economia europeană, sectorul serviciilor. Mesajul transmis este că nu vrem să implementăm uh, directiva serviciilor și am fi putut fi putut face ceva și am decis să nu facem nimic uh, fără să acordăm o altă alternativă. Și prin faptul că nu facem nimic, nu am făcut nimic pentru a ajuta furnizorii de servicii, IMM-urile, pentru a uh, le ajuta să se extindă transfrontalier. Este un uh, mesaj politic foarte important este și un mesaj că vestul și estul nu au încredere reciprocă, pentru că problema statului de origine este și în tratat. Libertatea de circulație a serviciilor este în tratate unii o interpretează ca uh, statul de origine, alții o interpretează ca libertatea de circulație, eu uh, o interpretez ca libertatea de circulație și sunt mândră de acest principiu. Mulțumesc, Ana Maria, domnul Rosati. Mulțumesc că și eu sunt uh, dezamăgit de rezultatul votului. Nu intenționam să intervin pentru că respect votul, însă am decis să intervin pentru că am auzit din nou același argument fals care se repetă astăzi din nou. Aș dori să clarificăm. Am muncit foarte mult pentru a îmbunătăți propunerea inițială. Am muncit foarte mult pentru a rezolva îngrijorările colegilor din alte grupuri politice și am ajuns la un compromis bun. Nu există niciun uh, principiu al statului de origine, noua versiune. Nu se subminează drepturile statului membru gazdă. Este un lucru foarte important. Din păcate, colegii din anumite grupuri politice au decis să, să nu coopereze. Și acest, acest refuz de cooperare chiar să, să încerce să îmbunătățească propunerea, este un lucru care mă dezamăgește foarte mult. Așadar, respect uh, decizia comisiei, comisia care este responsabilă pentru dezvoltarea pieței interne. Respect acest verdict, acest vot, am luat o decizie care demonstrează că uh, au câștigat tendințele protecționiste, temerile naționale însă noi avem responsabilități europene și dacă dăm curs la fiecare legislație controversată, o linie pur națională și răspundem la temerile nefondate ale anumitor alegători, nu mergem, din păcate, în direcția cea bună, pentru că piața internă a serviciilor nu funcționează corect și este un, un potențial enorm care nu este încă utilizat. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Domnul Agnew, de la FDD. Vă mulțumesc! Eu uh, sunt destul de încurajat de ceea ce s-a întâmplat în această dimineață. Mă bucur că aleșii cetățenilor stau drept în fața comisiei și se împotrivesc comisiei. Am avut un vot enorm în fața comisiei Agri și exista o clauză de respingere la început, la fel ca și aici, însă noi nu am avut curajul să respingem 8.000 de amendamente la o propunere nesatisfăcătoare și bineînțeles că întreaga propunere uh, s-a uh, destrămat într-un an și peste un an uh, toată lumea cerea o nouă reformă a PAC. Uh, așadar, bravo, măcar acum putem da, transmite mesajul că ne-am opus comisiei, ne-am respectat uh, principiile. Bun. Domnul De Jong, ultimul uh, reprezentant al grupurilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu vreau dacă toată lumea a intervenit, intervin și eu. Mă bucur de rezultatul de astăzi, nu, însă nu din motivele invocate de unii. Nu este vorba aici că suntem pentru sau împotriva Uniunii Europene. Trebuie să, să fim pentru sau împotriva dumpingului social. Avem îngrijorări grave, după cum a spus Virginie Rozier. Vrem uh, o Europa mai socială. Vrem o piață unică ce trebuie să fie uh, controlat din punct de vedere social. Nu are nimic de a face uh, cu faptul că suntem pentru sau împotriva Uniunii Europene. De aceea, majoritatea mm, grup, grupului nostru susține Uniunea Europeană, susține circula, libera circulație a serviciilor, însă trebuie să fim precauți și nu credem că în această propunere a Comisiei era posibil să se lupte împotriva uh, dumpingului social. Noi așteptăm o nouă abordare și uh, o Europa cu adevărat socială. Încheiem acest punct. Trebuie să votăm și întrebarea cu solicitare de răspuns oral de această dimineață pentru Comisia Europeană în legătură cu Carta Comună. Deci aș supune la vot. Dacă sunteți de acord, să adresăm această întrebare Comisiei Europene. Deschidem votul. A close. S-a închis votul, încă nu. Bun, închidem votul. Deci vom adresa această întrebare Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Încheiem această sesiune de voturi și trecem la avizul pentru un regulament în legătură cu drepturile pasagerilor uh, feroviari și domnul De Jong este raportor. Domnule De Jong, aveți cuvântul Vom aștepta un minut. Îi rog pe cei care nu dor, doresc să participe la această dezbatere, sunt rugați să părăsească sala în liniște. Okay, now that uh, we are back uh, in full force, Mr. De Jong, I would... Acum că putem să ne continuăm dezbaterile, domnule De Jong, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După toată agitația cauzată de vot, iată, trebuie să ne întorc, întoarcem la discuțiile concrete. Vom discuta în cele ce urmează despre piața unică și despre protecția consumatorilor, respectiv protecția uh, pasagerilor din uh, transportului feroviar. Acestea sunt, până la urmă, responsabilitățile noastre de bază. Propunerile Comisiei în domeniul acesta mergeau în sensul unei uh, protecții sporite a, a consumatorilor, respectiv a pasagerilor. Uh, comisia noastră trebuie să evalueze propunerile Comisiei Europene. În raportul meu încerc să pun lucrurilor pe nume, să clarific anumite formulări, să menționez problemele cu care s-ar putea confrunta pasagerii, drepturile de care ar trebui să se bucure, deci încerc să, să clarific unele dintre propunerile Comisiei Europene. Um, un subiect uh, sensibil este forța majoră. Am tot discutat despre cazurile de forță majoră în comisia noastră. Din păcate însă, această clauză generează nesiguranță în rândul pasagerilor sau consumatorilor. Nu prea știu încotro să o apuce pasagerii odată ce este invocată această clauză. Și tocmai de aceea propun ca textul legislativ să nu conține această clauză. Dreptul la despăgubiri. Și aici încercăm să îmbunătățim propunerea inițială a Comisiei. Noi ne referim uh, și la trenurile de mare viteză și întârzierile acestora. Comisia Europeană a fost uh, dispusă să scadă uh, numărul de minute de întârziere de la care se aplică, începe să se aplice o uh, despăgubire. Acest număr de minute, iată, sau acest prag este scăzut la 30 de, de minute. Întârzierile sunt absolut uh, esențiale și despăgubirile, de asemenea, dacă e să promovăm transportul feroviar. Mai apoi, am încercat să îmbunătățesc uh, transparența informațiilor uh, oferite cu privire la prețuri, la tarife, dar și la opțiunile pe care le au pasagerii. Mă, mă refer aici, bineînțeles, la tipurile de trenuri care pot fi folosite pentru călătorie. În ceea ce privește tarifele, îmi doresc uh, să nu existe probleme sau diferențe uh, tarifare în funcție de uh, locul în care cumperi biletul. Deci dacă cumpărăm de pe o platformă un bilet de călătorie, ei bine, prețul de pe platformă trebuie să fie același ca la gară. Când vine vorba despre timpuri, de, de trenurile uh, Uh, de, de, de uh, călătoriile care implică uh, schimbarea trenului, ei bine, biletul cumpărat trebuie să se aplice tuturor trenurilor folosite în cursul călătoriei. Și am tot discutat subiectul acesta și am mai discutat și despre uh, posibilitatea care ar trebui să le fie acordată călătorilor de a urca într-un tren în cazul în care urcă într-o gară în care nu mai există ghișeu sau nu există un automat. Uh, respecto- respectivii uh, pasageri nu ar trebui să fie obligați să plătească un bilet la, cu suprataxă în cazul în care achiziționează biletul în tren. Bine, în condițiile acestea. Cam acestea sunt uh, propunerile pe care le fac eu uh, în uh, raportul meu, uh, propuneri pe care trebuie să le discutăm chiar astăzi. Sunt absolut convins că raportorii din umbră au multe comentarii de făcut la rândul lor. În preambul am uh, inclus uh, o teză conform căreia pasagerii ar putea, înainte de cumpărarea unui bilet, uh, să consulte, să aibă posibilitatea de a consulta un fel de uh, platformă pe care uh, sunt uh, menționate toate posibilele legături uh, pentru care ar putea opta. Deocamdată uh, nu avem un articol de genul acesta, există o trimitere în preambul, în, într-adevăr, se uh, Uh, vorbește despre necesitatea de a convinge operatorii feroviari să participe la genul acesta de, uh, de platformă. Voi depune însă un amendament uh, prin care voi solicita includerea acestei teze într-un articol. Bine, vor fi cu siguranță voci care vor spune că dacă consumatorul își dorește așa ceva, cu siguranță industria sau operatorii se vor adapta. Dar pe de altă parte, caracterul acesta voluntar uh, nu funcționează neapărat și tocmai de aceea eu consider că informațiile acestea ar trebui să fie disponibile și uh, eu cred că operatorii ar trebui să fie obligați prin intermediul unui articol să ofere, să furnizeze genul acesta de informații. Bine, cu siguranță vom mai discuta despre subiectul acesta. Să știți că am discutat și cu o serie de de asociații uh, ale pasagerilor feroviare. Am discutat despre problema despăgubirilor în același timp și, uh, bineînțeles, aștept uh, cu nerăbdare comentariilor, comentariile colegilor mei. Dau cuvântul raportorului din umbră de la PPE, ar fi doamna Roza Tun, dar nu este în sală, domnul Rozat o locuiește. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, doamna Tun nu a putut participa la ședința de astăzi. Își cere scuze pentru absență. Să știți că absența ei nu se datorează unor uh, disfuncționalități ale transportului fer- feroviar. Dați-mi voie să citesc însă comentariile domniei sale. Doamna Tun consideră că pe ansamblu avizul domnului de Jong este echilibrat, și reflectă în mare măsură poziția domniei sale. Este vorba aici despre întărirea drepturilor uh, persoanelor cu mobilitate redusă și a persoanelor cu dizabilități. Vorbim aici despre articolul 24. De asemenea, doamna Tun consideră că că acea perioadă de trei ore înainte de plecarea trenului este o perioadă suficientă pentru a oferi asistan, asistența necesară persoanelor cu dizabilități. De asemenea, doamna Tun uh, salută articolul 5 uh, antidiscriminare și articolul 6 care permite pasagerilor să urce la bordul trenurilor cu biciclete. Uh, Trebuie să se discute însă în continuare despăgubirile. 30 de minute chiar doar uh, pentru uh, Uh, trenurile uh, de mare viteză, uh, poate că sunt prea constrângătoare, dar 25% din prețul biletului pentru o oră de întârziere la celelalte trenuri poate că nu este suficient pentru a încuraja operatorii feroviari. În ceea ce privește informațiile, poate că nu e suficient să încurajăm operatorii feroviari să vină cu uh, informații voluntare. Trebuie să ne asigurăm că uh, interesele pasagerilor sunt într-adevăr uh, garantate. Platformele uh, online, uh, platformele independente ar trebui să aibă posibilitatea de a oferi uh, sau de a vinde uh, bilete de călătorie la același preț ca și operatorii în sine. Doamna de, uh, Roza, de Tun, Roza Tun salută cooperarea viitoare cu domnul raportor. Mulțumim în numele socialiștilor Lucy Anderson. Mulțumesc, doamnă președintă, salut raportul domnului De Jong și Colegii socialiști uh, din cadrul comisiei uh, au aceeași atitudine față de acest raport. Consider că este deosebit de important pentru cetățenii europeni problema drepturilor pasagerilor feroviari eh, există de mult timp încoace în multe state membre și acum a venit momentul ca Parlamentul European să acționeze. Vreau să subliniez câteva aspecte. Forța majoră, clauza de forță majoră propusă de către Comisie. Din câte înțeleg eu, justificarea prezenței acestei uh, clauze nu există, de fapt. Situația în domeniul feroviar nu e aceeași ca în transportul aerian. De ce? Pentru că, în primul și în primul rând, Uh, mulți operatori feroviari se bucură de subvenții în diferitele state membre. Uh, deci, uh, relația între uh, între diferitele entități uh, nu este aceeași ca în domeniul uh, aerian. După aceea, uh, să ne amintim de jurisprudența Curții de Conturi în ceea ce privește transportul aerian și folosirea clauzei de forță majoră. Haideți să nu generăm aceleași probleme. A doua problemă pentru socialiști este reprezentată de derogări. Și anume, până în momentul de față, statele membre au avut mult timp la dispoziție pentru a rezolva problemele sistemelor lor uh, feroviare. S-au făcut multe investiții în uh, infrastructura de transport din Uniunea Europeană. Deci, a cam venit vremea ca aceste derogări să fie eliminate, măcar în mare măsură. Deci, uh, și punctul acesta mi se pare unul esențial. Și încă ceva, doamnă președinte. Trebuie să fim foarte atenți la calendar Există multe îngrijorări legate de acest dosar. Din păcate, Federația Pasagerilor Europeni uh, și uh, operatorii care încercau să ofere uh, niște uh, niște avantaje uh, consumatorilor din perspectiva uh, emiterii de, de bilete, ne-au atras atenția asupra faptului că tergiversăm discuțiile în Parlamentul European. Deci nu mai prea avem timp. S-a votat deja la trans, în, la tran înainte de uh, consultarea avizelor celorlaltor comisii. E păcat să ne încurcăm în felul acesta. E important ca acest dosar să ajungă la dialogurile tripartite până la finele mandatului. Vă rog frumos să păstrați legătura cu președintele Comisiei TRAN pe tema aceasta. V-aș fi recunoscătoare pentru asta. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și pentru sfaturi. Doamna Sulic este, domnul Sulic este raportor din umbră pentru ECR, dar domnia sa nu este în sală, prin urmare mi-a cerut să uh, vă spun următoarele numele său. În primul rând, domnul uh, Sulic își cere scuze pentru că nu este prezent la ședința de astăzi. Domnia sa consideră că multe dintre amendamentele raportorului sunt utile. Uh, su- susține amendamentul 19, uh, uh, scurtarea perioadei de notificare de la 48 de ore la 3 ore pentru persoanele cu dizabilități, dizabilități care au nevoie de asistență. Aceste 3 ore sunt uh, suficiente uh, și pentru clienți, uh, dar și pentru operatorii feroviari, care oricum unii dintre ei au uh, cerințe mult mai puțin severe. După aceea, 21, amendamentele 21 și 29 sunt salutate de domnul uh, Sulic. Este vorba despre modificări aduse la anexa 3 uh, în ceea ce privește informațiile oferite de către operatorii uh, feroviari. Uneori, mai, mai puțin e mai mult, operatorii feroviari, feroviari pot decide care sunt informațiile de care au nevoie pasagerii lor și care sunt informațiile inutile. De asemenea, domnul uh, Sulic consideră că abordarea cerere-ofertă ar trebui să, uh, să fie aplicată și în cazul despăgubirilor pentru uh, întârzierile trenurilor de mare viteză. Prin urmare, amendamentul 16 nu se bucură de asentimentul domnului Sulic. Domnul Sulic consideră că serviciile feroviare pot fi uh, pot avea o calitate superioară în cazul în care competiția este deschisă. În momentul de față, operatorii feroviari eh, majori sunt, în, eh, sunt eh, operatori tradiționali care nu se lasă sau nu vor să se lasă înghesuiți de noi operatori apăruți pe piață. Asta înseamnă, bineînțeles, mai puține beneficii pentru consumatori și tocmai de aceea principiul datelor deschise din amendamentul 3 ar trebui să fie chiar mai uh, strict toate datele, uh, schimbul de date cu privire la tre- trenuri ar trebui să fie obligatoriu pentru, toate, pentru toți operatorii Uh, și ne revenim aici la articolul 9, aliniatul 2. Operatorii trebuie să le ofere clienților toate informațiile uh, de care uh, dispun. Din păcate, în momentul de față, vânzătorii uh, Uh, de bilete nu obțin la rândul lor aceste informații din partea operatorilor, deci lucrurile trebuie să se scumpe. De asemenea, uh, uh, schimbul de date este posibil și tocmai de aceea trebuie să fie încurajat. În ceea ce privește emiterea de bilete în momentul de față există o reticență a, în sensul colaborării între operatorii feroviari uh, tradiționali și noi operatori, precum uh, și cooperarea dintre aceștia și platformele online. Tocmai de aceea domnul Sulic a, a, uh, susține amendamentul 15 care merge în direcția unei îmbunătățiri a cooperării echivalența garanti- garanțiilor ar uh, duce la, până la urmă, uh, crearea unor uh, relații contractuale care vin cu responsabilitățile și drepturile lor. Important este însă că la final consumatorii să fie cei care obțin toate beneficiile de care au nevoie. Diferențele de tarifare despre care vorbește de asemenea raportorul ar dispărea în cazul în care această colaborare între operatori ar fi obligată sau obligatorie. Uh, după aceea, conceptul de bilet compus Uh, menționat la articolul 3 ar trebui să fie șters. Avem aici de-a face doar cu, uh, cu bilete. Acest termen a apărut în momentul în care, cu 10 ani în urmă, această piață comună feroviară abia uh, lăs, apărea la lumină. Pe vremea aceea, biletele acestea combinate uh, erau la ordinea zilei. În momentul de față, însă, situația s-a schimbat. Introducerea acestor bilete, în adevăratul sens al cuvântului, ar putea uh, Uh, contribui la sporirea competiției între operatori și la sporirea beneficiilor pentru consumatori. Prin urmare, domnul Sulic consideră că trebuie să profităm de această ocazie pentru a aduce uh, mai multă protecție pentru consumatorii noștri. Urmează raportorul din umbră de la ALDE. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc domnului raportor pentru că Domnia sa a pus consumatorul în centrul preocupărilor sale, spre deosebire de ce facem în cadrul Comisiei TRAN. Împărtășesc îngrijorările semnalate de domnul raportor, pentru că uh, a modificat propunerea Comisiei uh, în sensul îmbunătățirii sale spre deosebire de ce se întâmplă în, în Comisia TRAN, unde uh, modificările au mers în sensul înrăutățirii situației călătorilor. Vrem să existe mai puțină birocrație și asta va permite protejarea mai bună a drepturilor consumatorilor și călătorilor în speță. În ce privește pe cei cu handicap sau cu mobilitate reduse și de asemenea m-aș ocupa de problema um, compensărilor. Sunt de acord cu raportorul în sensul eliminării clauzei de uh, forță majoră. Transportatorii uh, terestri sunt totuși altceva decât transportatorii aerieni. În acest ultim caz, S-a văzut deja că problema aceasta a clauzei forței majore a creat mai multe probleme decât a rezolvat, deci susțin ideea eliminării acestor dispoziții pentru că în niciun caz ea nu se constituie într-o economie pentru societățile de căi ferate. A doua problemă, cea a persoanelor cu mobilitate redusă. Este evident că trenurile trebuie să fie prevăzute cu modalități de a face accesibile călătoria persoanelor cu mobilitate redusă. Așa ceva este fundamental în Uniunea Europeană. De aceea trebuie să uh, uh, cerem Comisiei să prevadă ca uh, Eh, de la 48 de ore, eh, care este termenul actual de solicitare a asistenței de către o persoană cu mobilitate redusă, termenul să fie redus la 3 ore. 3 ore e tot prea mult, la noi în Olanda termenul acesta e de o singură oră și tot se poate, dar înțeleg că poate nu în toate țările realitățile sunt aceleași, așa încât un termen de notificare de 3 ore mi se pare rezonabil. Referitor la întârzieri, Trebuie să fim foarte atenți și să încercăm să găsim un echilibru în ce privește pe consumatori, pe de-o parte, și uh, societățile de cale ferată pe de alta. Trebuie însă în același timp să facem în așa fel încât să se evite la maximum uh, întârzierile, dacă se poate chiar cu totul. Uh, Însă, în uh, propunerea de reformare a Comisiei Europene, dispoziția referitoare la despăgubirile pentru întârziere nu se regăsea și eu însumi nu sunt convins că este cazul să o introducem noi. Nu știu dacă trebuie reglementate aceste lucruri, poate doar cu excepția trenurilor de mare viteză. Raportorul însuși uh, spunea că nu e foarte sigur de necesitatea acestei dispoziții. Sigur că trebuie să așezăm consumatorul în centrul preocupărilor noastre, totuși trebuie să asigurăm și un oarecare echilibru cu costurile pe care dispozițiile impuse le-ar presupune pentru uh, societățile de care ferată. Apoi, la anexa 3 s-a propus Uh, să se elimine uh, o parte din textul propus inițial de Comisia Europeană. E o propunere care vine din partea ECR, eu însă nu consider că este important uh, să facem această eliminare preferitoare la informațiile necesare. Aici, așadar, nu împărtășesc amendamentele 21 până la 29 ale raportorului, ci aș prefera varianta inițială a Comisiei. Încă o dată, doamnă președinte, trebuie transmis un semnal foarte puternic Comisiei TRAN și putem face acest lucru prin intermediul uh, articolului 55 plus din regulament, să adoptăm acest raport cu o largă majoritate, tocmai arătând astfel că punem în centrul preocupărilor noastre consumatorul. Mulțumesc și acum din partea verzilor. Doamna Reda, Mulțumesc foarte mult, sunt de acord cu cele spuse de domnul raportor. Trebuie că să arătăm că raportul nostru este mult mai prietenos cu utilizatorul decât ce s-a întâmplat în uh, Comisia TRAN și este important să transmitem acest mesaj în dosarul de față. Aș merge însă și mai departe decât propune domnul raportor. Mai întâi de toate, suntem perfect de acord cu eliminarea clauzei de forță majoră. Scutirea respectivă nu are niciun sens. Derogarea respectivă nu are niciun sens în cazul călătoriilor cu trenul. Știm foarte bine acele exemple în care trenurile n-au mai funcționat pentru că spre stupoarea tuturor a început să ningă, închipuiți-vă, în luna ianuarie. Deci nu este vorba în acest caz de o problemă de siguranță sau securitate de tipul clauzei de forță majoră. Apoi, biletele de tren obligatorii. Pe de-o parte, ele trebuie vândute, dar pe de altă parte, companiile de cale ferată trebuie să uh, pună la dispoziție informațiile necesare. Referitor la platformele europene propuse de raportor, ele reprezintă o modalitate de a ne asigura că mm, și consumatorii au uh, posibilitatea să beneficieze de un ghișeu unic cu toate informațiile puse la dispoziție și cu interoperabilitatea necesară. Împărtășim observațiile antevorbitorilor în legătură cu faptul că despăgubirile n-ar trebui să se limiteze doar la uh, trenurile de mare viteză, ci ar trebui să acopere toate tipurile de trenuri. Apoi, referitor la persoanele cu dizabilități, este important să le asigurăm accesul, însă principiul tratamentului egal pentru persoanele cu dizabilități reprezintă un drept fundamental. Avem așadar exemple uh, care arată că este posibil să formezi în mod adecvat personalul trenurilor și uh, accesibilitatea să fie prezentă de la bun început. Am putea avea în vedere o perioadă de, uh, o perioadă de tranziție pentru echiparea trenurilor, în așa fel încât toată lumea să aibă acces la ele, dar uh, cumva trebuie reglementate lucrurile pentru ca persoanele cu dizabilități să poată călători dintr-un punct în altul al Uniunii Europene, în același fel în care o pot face și persoanele care nu au dizabilități. Nu vedem nevoia unei perioade prelungite pentru cazurile mai complicate. O astfel de perioadă ar fi din perspectiva consumatorilor prea lungă. De asemenea, considerăm că operatorii n-ar trebui să aibă obligația de a participa la uh, soluționarea litigiilor în mod alternativ, sigur. Dacă doresc să o facă și nu vor să meargă în instanță, ar trebui să o poată face. Important însă, una peste alta, este să punem în centrul preocupărilor noastre consumatorul, interoperabilitatea, facilitatea accesului, lucru care ar fi de folos nu doar pentru cei care vor să călătorească cu trenul, ci pentru mediul în general. Sperăm așadar ca raportul să fie consolidat și mai mult decât acum. Mulțumesc, domnul, domnul Schwab. Äh, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să să-i mulțumesc raportorului din punctul meu de vedere, în acest aviz al IMCO trebuie să spunem cât se poate de clar că există o serie de uh, reguli care uh, în continuare sunt valabile doar pentru transportul uh, intern, uh, reguli uh, care sunt valabile până în 2020. Trebuie să spunem cât se poate de clar că aceste aceste uh, specif, uh, dispoziții speciale uh, trebuie să fie eliminate. De asemenea, trebuie să ținem cont de, tran- de criteriul transportului uh, transfrontalier care ar trebui să fie promovat. Eu consider că în acest, con- uh, în acest context ar trebui să ne asigurăm că uh, a, tocmai aceste trasee și tronsoane transfrontaliere sunt bine acoperite de dispozițiile din actul legislativ, asta pentru a, a promova trans, călătoriile internaționale, pentru a ne asigura că totul merge ca pe roate. În rest, aștept cu nerăbdare discuțiile viitoare. Doamna Vest, mulțumesc, doamnă președinte, și eu, la rândul meu, consider că Avizul nostru este unul de calitate. Raportul Comisiei TRAN uh, clar trebuie să fie îmbunătățit. Vreau să mă limitez la un aspect. Să știți uh, că uneori experiența uh, profesional are un rol foarte important și în activitatea politică. Eu am lucrat 25 de ani de zile în domeniul acesta al ajutorării persoanelor cu handicap. Și și uh, tocmai de aceea la acest aspect mă voi, mă voi referi în cursul intervenției mele. E important ca persoanele cu handicap, persoanele cu di- dizabilități să fie incluse, să integrate în viața așa normală, între ghilimele. Cele trei ore de notificare e un bun uh, pas înainte. Dar, dincolo de această perioadă, oare n-ar trebui să cerem uh, o modernizare a uh, gărilor, spre exemplu, care să permită într-adevăr accesul uh, persoanelor cu handicap la călătoriile feroviare? Și să știți că modernizările acestea nu ar fi doar în favoarea persoanelor cu handicap, ci și în, în favoarea vârstnicilor, cu toții. Din fericire îmbătrânim. E important să ne asigurăm că la bătrânețe putem să folosim Uh, această infrastructură uh, cu, uh, să, să folosim această infrastructură cu, cu adevărat. Deci modernizările clădirilor ar trebui să, să fie promovate la rândul lor pentru a oferi un acces liber tuturor celor care au nevoie de acest acces. Uh, deci trei ore mi se pare o propunere uh, solidă pe care trebuie să o, nu pot decât să o sprijin, dar haideți să mergem mai departe. În Germania, spre exemplu, statul uh, finanțează uh, genul acesta de lucrări de modernizare, uh, iar uh, aceste lucrări ar trebui să fie făcute în întreaga Europa. Mulțumesc, am discutat despre aceste probleme și pe marginea actului pentru accesibilitate, care se află acum în dezbatere în etapa trilogurilor. Și înainte de a da cuvântul înapoi domnului raportor, aș vrea să dau acum cuvântul doamnei Gotthaus din partea Comisiei Europene. Unitatea de 5 de la DG Move. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vrem și noi să vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul amplu pe care l-ați acordat propunerii noastre și pe care l-am constatat și din raport și din intervențiile membrilor care au vorbit astăzi în ședință. Aș dori să mă concentrez pe doar câteva elemente pe marginea cărora ați avut întrebări cu privire la abordarea noastră. Mai întâi, referitor la platforma, în articolul 9, spuneați că ați vrea să mergem și mai departe. În contextul acesta, Aș vrea să fac trimitere la actele delegate și la dispoziția cu privire la serviciul de informații, cu privire la uh, transportul intermodal în întreaga Uniune Europeană, un act delegat adoptat în luna mai anul trecut și care prevede o platformă IT pentru planificarea uh, călătoriilor intermodale. S-a văzut cu acea ocazie care sunt dificultățile cu care uh, ne confruntăm în acest domeniu și de aceea am încercat să venim cu o abordare mai coerentă pentru a soluționa această problemă. Referitor la întârzieri și la trenurile de mare viteză, nu ne-am ocupat în mod punctual de subiectul acesta, dacă, dar dacă doriți să facem o diferențiere mai aprofundată, ne putem gândi la asta. Noi n-am făcut-o inițial, întrucât posibilitățile în prezentul de față, în, în momentul de față, diferă foarte mult între cele 28 de state membre. De aceea n-am abordat subiectul. Referitor la clauza de forță majoră, hotărârea CJUE este deocamdată motivul pentru care am venit cu această clauză. Vrem să existe o ă, diferențiere. E adevărat că, așa cum spuneați dumneavoastră, căile ferate nu sunt același lucru cu uh, transportul aerien, aerian, însă această clauză este foarte limitată în termenii în care am propus-o noi și cu siguranță nu va duce la problemele mari cu care ne-am întâlnit în materie de interpretare în domeniul aviatic. Referitor la derogări. Ați propus reducerea acestora. Am făcut un raport special cu privire la derogări și el uh, a arătat că drepturile călătorilor se pun în aplicare în modalități extrem de diferite între statele membre. Există multe probleme, o, o mare fragmentare a respectării drepturilor călătorilor între statele membre. De, asemenea, de, ase, de aceea o dispoziție uniformizatoare e binevenită în acest sens. Referitor la persoanele cu dizabilități, vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul arătat propunerii noastre. Înțeleg că domnul raportor nu a propus modificări uh, la propunerile noastre de, legate de formarea profesională a personalului. Pentru noi este un lucru foarte important și aici se cuprind toate categoriile de personal care lucrează în transportul uh, feroviar, nu doar la, nu e vorba doar de cei care intră direct în contact cu persoanele cu dizabilități. Considerăm că trebuie să avem măcar o poziție alternativă, în sensul că dacă nu este limpede pentru călător care este situația biletului sau dacă e vorba de un bilet um, unic sau de un, un bilet pentru mai multe tipuri de călătorie, cu mai multe mijloace de transport. Trebuie să permitem utilizatorului să aibă dreptul de a alege. Dar este adevărat că la acest articol trebuie să mai discutăm în cadrul procedurii legislative. Referitor la modalitățile de soluționare alternativă a litigiilor și la transformarea acestora într-o uh, chestiune obligatorie. Discutăm cu DG Just despre acest subiect. Ei au această propunere pe platforma lor și subiectul se ia, discuție, se ia în discuție și cu autoritățile de aplicare a legii. Și aici, între statele membre, pozițiile sunt foarte diferite. Uh, există și puncte de vedere potrivit cărora obligativitatea acestei dispoziții ar presupune apariția unor efecte adverse. Deci avem o poziție diversificată în ceea ce privește platforma noastră online pentru soluționarea alternativă a litigiilor. Vrem să fim flexibili, situația trebuie analizată în contextul fiecărui stat membru în parte, înainte de a stabili că aceste dispoziții ar trebui să, fie, să aibă caracter obligatoriu pentru toate statele membre. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul și acum îi dau din nou cuvântul raportorului, domnul Denis Jung, de Jung. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte pe scurt, Mă bucură reacțiile colegilor. Ele se îndreaptă în aceeași direcție. Din câte am putut observa, mă voi ocupa de problema acestui articol 53+, plus și voi avea grijă ca noi, Comisia IMCO, să ne implicăm în continuare în sensul apărării drepturilor consumatorilor și atunci când Comisia Tran își va adopta raportul și de-a lungul întregului proces pentru a apăra, cum spuneam, drepturile călătorilor, care cred că reprezintă uh, o datorie pentru noi. Referitor la calendar, știu că cu mult înaintea votului din Comisia TRAN vom fi votat noi în Comisia IMCO. Poate că termenele pentru depunerea amendamentelor nu sunt încă foarte clare. În Comisia TRAN amendamentele se depun până la un termen ceva mai uh, uh, apropiat de prezent, însă noi vom vota fără îndoială, pot să vă asigur de asta, cu multe înaintea celor din Comisia Trans și cu această ocazie vom analiza cu toată atenția protecția drepturilor călătorilor. Voi analiza cu multă atenție tot ce au spus colegii în intervențiile lor, dar acolo unde există divergențe, Cred că este vorba tocmai de acele subiecte la care eu însum mă gândeam să uh, depun amendamente. Mă refer, de exemplu, la biletele de tip through ticket, la biletele cu corespondențe, apoi uh, formarea personalului din sectorul feroviar. Toate aceste subiecte vor face uh, vor fi uh, importante și mă voi apleca asupra lor. Sper să ajungem la compromisuri utile. Persoanele cu mobilitate redusă. Într-adevăr, nu m-am referit la aceste, această categorie de persoane în prezentarea mea introductivă. Există asociații care apără drepturilor, drepturile acestor persoane și este, mi se spune din partea acestor asociații, acestor organizații, că tot timpul este neplăcut să te simți ca un fel de om de mâna a doua, te simți oarecum exclus. Este foarte important să avem reguli care să li se aplice tuturor în acest context și mă voi strădui să găsesc o formulare care să reflecte acest lucru. În rest, propunerile Comisiei Europene în acest domeniu mi se par foarte pertinente și cred că le putem uh, păstra. Cam atât, doamnă președinte, din partea mea și voi încheia nu înainte de a mă referi la informațiile Comisiei Europene, informațiile dedicate, transmise către Comisia Europeană. Multe, multe organizații m-au anunțat că doresc să pună la dispoziția Comisiei Europene informații dacă acest lucru se va dovedi necesar. Dar de aici și până la pune la dispoziție toate aceste informații și documente solicitate poate cam mult. Uneori respectivele informații nici nu sunt uh, disponibile. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. 12 aprilie la prânz este termenul pentru depunerea amendamentelor. Iar în ceea ce privește regulile de procedură revizuite, aceste amendamente sunt admisibile numai dacă vizează părțile din propunere care conțin modificări substanțiale. Partea din text uh, hașurată cu gri și această mențiune trebuie să însoțească orice amendament deci trebuie ca întotdeauna să existe legătura uh, cu un text marcat cu gri din propunere. Doar așa sunt admisibile amendamentele și cu acestea încheiem sesiunea de dimineață a reuniunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Doamna președinte, amabilitatea de a le mulțumi interpreților. Ne revedem la ora două și jumătate. Poftă bună!